Uh, Primul vot este uh, vizează măsurile de siguranță uh, în cadrul acordului cu Confederația Elvețiană. Vot cu apel nominal, votul e deschis. Everybody voted? A votat toată lumea? Atunci închid votul. Budați. Next item is report by Mr. Urmează atunci raportul domnului Svoboda cu privind Convenția Europeană privind protecția serviciilor juridice bazată pe accesul condiționat. Vot cu, vot cu apel nominal, deschid votul. Vot închis. Se adoptă. Următorul raport. A, nu. Dau cuvântul domnului Giefer Hofstadt. Aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, first of all... Mulțumesc. În primul rând aș dori să-mi cer scuze față de toți colegii, pentru că trebuie să intervin uh, în uh, cazul acestei cereri cu privire la imunitatea domnului Uspaschic. Însă domnul Uspaschic a trimis o scrisoare către președintele Schulz și eu aș vrea să cerem să se trimită aceasta către Comisia Afaceri Juridice. Motivația este următoarea, foarte pe scurt în Comisia pentru Afaceri Juridice există două aspecte, două fraze pe care le-a spus domnul Șpaschici despre justiția din țara sa. Însă, de fapt, procesele verbale sunt mult mai importante. De fapt, aceste două propoziții au fost scoase din context, pentru că în ceea ce a spus dumnealui face referire la ceea ce a spus președintele Lituaniei despre sistemul de justiție din țara aceea. Deci, singura rugămintea mea către plenară este să retrimită această cerere la Comisia pentru Afaceri Juridice, astfel încât Comisia Jurii să poată să asculte întreaga înregistrare sau să citească întregul procesul verbal, proces verbal și nu numai cele două propoziții pe care le am, avem noi aici, pe care trebuie să luăm o decizie. Mulțumesc! Da, ă, dragi colegi, avem o cerere. Dorește cineva să vorbească pentru această cerere? Cine dorește să ia cuvântul pentru? Da, vă rog. You have the floor. Aveți cuvântul. Ďakujem veľmi pekne. My budeme v prípade Mulțumesc. În acest caz, în cazul domnului Uspaskich, e vorba de imunitatea dumnealui, e vorba doar de fraze, e vorba de cuvinte și este vorba de un lucru foarte important. Un deputat al Parlamentului European nu poate să fie pedepsit pentru o afirmație care este încă neanalizată și pentru aceasta imunitatea este aici să-l apere. Mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva să vorbească acum împotriva acestei cerințe? Vă rog.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 Mulțumesc. În calitate de raportoare pe acest raport, aș dori să subliniez faptul că am examinat foarte profund această problemă în cadrul Comisiei juri. Este vorba de un comportament care ține de activitatea parlamentară și este legat de rolul de deputat în Parlamentul European al domnului deputat Uspaschici. E vorba de o atentă la puterea judiciară a Parlamentului și de aceea nu a fost considerată o oportună uh, menținerea imunității parlamentare a domnului Uspaschici, pentru că acest comportament nu avea nici legătură cu mandatul său, nici nu era uh, de fapt, nu am identificat elemente pentru a putea susține așa numitul fumus persecuționis. Mulțumesc, doamnă Ferrera. Pun această cerere la vot, la votul adunării. Vă rog frumos, cine este pentru? Please raise your hand. Prin ridicarea mâinii. Împotrivă. Abțineri? Ar fi bine să verificăm. We vote on the request. Votăm acum uh, pe cererea domnului Verhofstadt. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum raportul. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul punct. Raportul doamnei Hautala. of the parliamentary immunity of Jerome. Cu privire la uh, ridicarea imunității parlamentare a domnului Jerome Lavrieux, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Următorul raport al domnului Crisogonos cu privire la de, solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Janus Corvin Miche. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. Urmează raportul domnului Duda, cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Teodoro Zagorakis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Urmează solicitarea pentru consultarea Comitetului Economic și Social European cu privire la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene în, și potențialul pe care reprezintă tratatul de la Lisabona pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Urmează o cere tot pentru consultarea CESE pe posibile evoluții și ajustări ale uh, cadrului de referință instituțional al Uniunii Europene. Cine pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Cerere de consultare a acest, Comitetului Regiunilor în legătură cu funcționarea uh, uh Uniunii Europene în urma adoptării tratatului la Lisabona. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. Solicitare de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la ajustarea cadrului instituțional european al Uniunii Europeane, europene, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Urmează raportul doamnei van Neuwenhuizen, indici folosiți în instrumentele financiare și contracte financiare. Dragi colegi, votăm amendamentele uh, și vom ține cont de solicitările vot separat. Mai întâi votăm textul în ansamblu. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Bun, atunci verificăm, spune președinta. Verificăm majoritatea covârșitoare. Am închis votul. Se adoptă. Considerentul 16. În, în momentul în care, uh, în, ca, în care s-a votat, ați uh, făcut un comentariu cu posibil, în legătură cu posibilul rezultat al votului. Nu cred că este corect, doamnă președinte. Consilientul 16. Vot cu apel nominal. Vot deschis. Închid votul. Adoptat. Articolul 2, alinatul 2, în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Adoptat. A doua parte. Tot cu apel nominal, deschid votul. Am închis votul. Adoptată și asta. Articolul 2, alineatul 2A, vot pe părți, prima parte, cu apel nominal, votul e deschis. Și am închis acum. Adoptată. Și a doua parte acum, tot cu apel nominal, am deschis votul. Și l-am închis adoptată și asta. Articolul 13, alineatul 1, introducere în două părți. Prima parte, votul e deschis. Deci votăm prima parte din teza introductivă. Am închis votul. Adoptată. Și acum a doua parte. Am deschis votul cu apel nominal. închis votul. Adoptat și asta. Articolul 14a, vot cu apel nominal, vot deschis. Vot închis. Adoptat. Ștergerea articolului 18, vot cu apel nominal, vot deschis. Închis. Adoptat. Vot cu privire la propunerea comisiei. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. Și acum dau cuvântul uh, raportorului. Doamnă van Neuvenhuizen, aveți cuvântul. The floor. Da, poftiți, vă rog. Oh. It's, it's working now? Okay. Doamne președinte, vreau să solicit amânarea votului legislativ cu privire la propunerea de regulament în temeiul uh, articolului 61.2 din regulamentul de procedură. Președinta, supun la vot solicitarea de amânare a votului final. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la următorul raport, raportul Silva Pereira privind finanțarea activităților de dezvoltare. Alinatul 6 în două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptată și a doua parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptată. Alinatul 8, în două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Și a doua parte, împotrivă, abțineri, respinsă. Bun, verificăm. Am închis votul. Îmi pare rău, s-a adoptat. Iată. Teza de după alinatul 14, amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alinatul 26 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Vot pentru. Împotrivă abțineri, adoptată. Alineatul 28 pe, do- pe două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, adoptată. A doua parte, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Alineatul 30 în două părți, Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. Și a doua parte. Cine pentru? Vă rog, ridicați mâna ca lumea. Împotrivă? Încă o dată împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. Aliniatul 38, în trei părți. Acum prima parte. Cine pentru? Împotriva? Adoptată. A doua parte. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptată. Și a treia parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Și acum votăm rezoluția în ans- pe ansamblu, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Bun. Congratulations. Ehm, Felicitări! Următorul punct este raportul domnului Pedicini. Alineatul 5, uh, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua cade. Alineatul 6, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 15, punctul C, două părți. Prima parte, cine-i pentru? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Pentru. Pentru. Vă rog. Împotrivă? Se respinge. Aliniatul 18. Pentru. Nu? A. A fost retras? Nu. Rock. Dear colleagues, rock or request withdraw. Este vorba de o cerere de uh, vot cu apel nominal retrasă. Deci, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 47 în două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 48, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 42, 62 în trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se verifică. S-a închis votul și se respinge. Partea a treia cade. Partea a treia e caducă. Partea a treia pentru, spune președinta, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 63, punctul i pentru? Abțineri, Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 64. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Bine, verificăm. Vot is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 67, punctul B. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot is closed. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 67.c pe două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Risotto. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 67, punctul F pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot is closed. S-a închis votul. Respins. 72. Aliniatul 72, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Vot is closed. S-a închis. Se adoptă. Paragraf 73 into... Aliniatul 73, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm? Bine. Verificăm. Vote is open. Vote is closed. Se închide votul. Se adoptă. Aliniatul 79 acum în două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. După momentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul AB. cine pentru? Abțineri. Ab Um, mă cer scuze, împotriva, abțineri se adoptă. Uh, consideretul AI pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AC. Cine e pentru? Împotrivă. Abține, abțineri? Verificăm. Vot is closed. S-a închis votul. Respins și acum rezoluția în totalitate. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Vot is closed. S-a închis și se adoptă. Și felicitări! Următorul punct e vorba de raportul domnului Filip de Bacăr, oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri. Alinatul 7 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 11, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15, trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se verifică. S-a închis votul. Se respinge. Partea a treia. Pentru? împotriva, Abțineri. Și se adoptă. Aliniatul 29 pentru. împotriva, Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm.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 Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 35, patru părți, prima parte, Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot is closed.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 Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 42. Verificare la partea a doua? Păi, bun, verificare la partea a doua de la 39. Vot is closed. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 42. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C. Două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K, două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. El considerând trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum rezoluția cu apel nominal. să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim uh, tuturor colegilor pentru vot, pentru această primă sesiune de voturi în cazul cadrul acestei plenare. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Dear colleagues, uh, we now come to the explanation of votes. Ajungem la partea de explicație a voturilor. Primul raport, doamna Neubeihausen, indici folosiți pentru financiare și contracte financiare.